la prezența uh, femeilor în posturile de conducere non-executive în companiile listate la bursă. Începem cu autorii, doamna Regner întâi. Mulțumesc! Pentru ca femeile și bărbații să fie la fel de puternic reprezentați în consiliile de administrație, avem nevoie de uh, reguli obligatorii peste tot în Europa, pentru că de la sine nu se întâmplă absolut nimic. Se întâmplă ceva numai în țările în care există prevederi obligatorii. Aici avem progrese bune și un nivel ridicat de femei în consiliile de administrație. Parlamentul European și-a făcut tema de casă. Ce ne dorim? Dorim ca firmele cotate la bursă să crească um, numărul femeilor din consiliile de administrație la 40%. Cum vrem asta? Prin proceduri obiective. Asta înseamnă că cele mai, cei mai buni bărbați și cele mai bune femei trebuie să fie selectați. Este bine pentru economie și este just. Și despre asta este vorba. Este practic o măsură destul de soft și este o, abord, o, o ofertă făcută statelor membre Există apoi o prevedere care permite statelor membre, de exemplu Germaniei, să continue cu ceea ce au încercat în ultimii ani și ceea ce fac în continuare și să se calculeze acest lucru în eforturile făcute. Deci este o ofertă către statele membre să fie curajoase și să aplice ceea ce este în acest dosar, în acest uh, raport. Acest dosar este finalizat, terminat de negociat. Este pe masă. Doresc să mulțumesc președinției luxemburgheze pentru că dă dovadă de această energie și doresc să fac apel la ei să facă un efort pentru a, a uh, ralia și statele membre care încă nu s-au raliat urmează în curând Consiliul pentru Ocupare și nu putem decât să facem apel la statele membre să analizeze îndeaproape dosarul. Nu este foarte strict, ci foarte dur și de aceea merită să fie adoptat, pentru că până la urmă asta este bine pentru bărbați, pentru femei, pentru economie și poate tocmai în contextul uh, tragediei refugiaților, uh, Um, când ne subliniem atât de mult um, valorile, este foarte important să luăm în serios acest echilibru de gen. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Regner. Are cuvântul doamna Gabriel acum pentru două minute. comisar, je voudrais tout d'abord vous remercier vous madame la commissaire mais aussi la madame. aș dori să mulțumesc și președinției luxemburgheze și dumneavoastră doamnă pentru că ați deblocat proiectul de directivă. Din păcate, la doi ani după votul Parlamentului pentru primă lectură, aș putea relua cuvânt cu cuvânt discursul meu din plenară de la acea ocazie. Parlamentul și-a făcut uh, treaba, acum uh, totul ține de statele membre. Ele trebuie să pună în aplicare angajamentele luate pentru egalitatea între femei și bărbați în Europa. Mai întâi aș dori să reamintesc faptul că există încă sceptici uh, care pun sub semnul uh, întrebării rezultatul posibil acestei uh, directive. Însă pot să spun că prezența femeilor în comitetele de conducere duc la o mai bună performanță economică și mai bună productivitate a întreprinderilor. Trebuie uh, folosit mai bine potențialul femeilor și trebuie să existe mijloace prin care să putem atinge obiectivele noastre socioeconomice. Însă trebuie pentru asta ca legile să funcționeze. Propunerea de directivă Uh, înseamnă că astăzi am trecut la 15,8% uh, la, la peste 20% femei în consiliile de conducere ale întreprinderilor. Cu cât pune mai mare presiune legislativă europeană, cu atât vom avea mai bune rezultate. Întreprinderile anticipează um, rezultatele directive și se implică. Aș dori așadar să insist asupra efectului bulgărului de zăpadă, pentru că efectele pozitive la diversele niveluri ale ierarhie pot fi obținute nu doar prin măsurile conexe pe care le-am putea aplica. Dacă nu suntem uh, convinși, încă măcar să fim pragmatici. Încă o a doua uh, remarcă de natură generală. Instrumentul ales, cel al directivei, uh, și propunerea formulată de către Parlament deja oferă o mare marge de manevră statelor membre. Până la urmă, singurul lucru pe care îl așteptăm deja de 2 ani este o implicare a statelor membre și acțiuni coerente pentru a obține rezultate concrete. În concluzie, trei cuvinte cheie, responsabilitate, flexibilitate și implicare concretă. În, fie, în spatele fiecărui dintre aceste cuvinte se, găsește, se găsesc statele membre. Vă mulțumesc, doamna Gabriel. Și acum, în numele Consiliului, uh, dau cuvântul domnului ministru Schmidt. Monsieur le Président, Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, doamna Regner, doamna Gabriel, mă bucur de posibilitatea care ne-a fost oferită de a mă adresa Parlamentului și de a vă informa în legătură cu starea propunerii de directivă în legătură cu îmbunătățirea echilibrului bărbați-femei în consiliile de administrație. Parlamentul deja și-a adoptat poziția în, în primă lectură în, în acest dosar, după cum tocmai ați amintit-o. În poziția sa, Parlamentul susține în mare parte poziția Comisiei. În toamnă, Comisia a publicat noi cifre în legătură cu echilibrul bărbați-femei în consiliile de administrație. Aceste cifre arată că în Uniunea Europeană doar o cincime din membrii consiliilor de administrație sunt femei. Cu toate că ridicol de scăzută, această cifră indică un anumit progres. Sunt de acord că trebuie să fim foarte, foarte răbdători pentru ca în acest ritm să se ajungă la egalitate sau echilibru. Există așadar o necesitate efectivă de a rezolva lucrurile altfel, de a accelera lucrurile. Nu trebuie să uităm că în 2010, atunci când au început aceste dezbateri la nivelul Uniunii, doar unul din 10 membri ai Consiliilor de Administrație era femeie. Așadar, trebuie să continuăm să tratăm problema. Nu există niciun motiv pentru care în secolul 21 consiliile de administrație să fie dominate de bărbați. O egalitate în pozițiile de conducere este o, un indicator al societății, al sănătății uh, întreprinderii respective. Și, bineînțeles, este vorba de aici de o egalitate concretă, dar și un simbol și aș adăuga faptul că diversitatea după cum ați spus-o, doamna Gabriel, diversitatea uh, are un rezultat pozitiv din punct de vedere al bunei guvernanțe în întreprinderi. Doamnelor și domnilor, președinția luxemburgheză a prioritizat acest dosar. Am prezentat o serie de propuneri noi de redactare pentru a găsi un compromis la Consiliu. În cadrul organelor Consiliului, propunerea a fost examinată și discutată în repetate rânduri. Și acum, după aceste discuții, l-am, am pus acest uh, dosar pe ordinea de zi a Consiliului EPSCO de lunea viitoare pentru a vedea dacă există o majoritate calificată pentru. Nu vreau să mă antepronunț în legătură cu rezultatul acestor discuții în cadrul Consiliului, însă, din păcate, pot să vă anunț că dezbaterile recente la Coreper nu au fost încurajatoare. Astăzi am primit o veste foarte bună, pentru că am aflat că un stat pe care îl cunoașteți bine, doamnă comisar, a anunțat că și-a schimbat poziția și anume de la poziția negativă spre o poziție pozitivă. Și acest lucru este un semnal foarte bun și pe care îl salutăm. După cum știți, această propunere are reguli de procedură obligatorii pentru a atinge obiective cantitative cere ca procedura de selecție a membrilor consiliilor de administrație să fie echitabilă și bazată pe merit și transparență. Dificultățile principale apar atunci când statele membre au abordări diferite. Unele state membre sunt într-un stadiu mai avansat decât altele în ceea ce privește nivelul de egalitate între bărbați și femei și, în general, aș spune că există un consens în favoarea obiectivului propunerii. Dar, cu toate că un număr mare de state membre susțin legislația la nivel comunitar, altele, care din păcate reprezintă încă o minoritate blocantă, preferă măsuri naționale Uh, folosind argumentul subsidiarității, sau au în vedere măsuri voluntare la nivelul Uniunii. Președinția a elaborat în acest context al egalității între bărbați și femei concluzii ale Consiliului care vor fi adoptate și sper că vor fi adoptate în cadrul Consiliului EPSCO din 7 decembrie. Ne bazăm pe lucrările Institutului European pentru Egalitate între Femei și Bărbați, care uh, examinează situația actuală din Uniune. În concluzie, trebuie să ne asigurăm că cele mai mari întreprinderi uh, pot beneficia de talentul femeilor, la fel ca și de al bărbaților femeile au foarte multe uh, aptitudini neexploatate și vedem că 60% din diplomele universitare din Europa sunt acordate femeilor. Deci nu există niciun motiv pentru care în secolul 21 conducerea întreprinderilor, băncilor sau al unor altor instituții să fie uh, în continuare în mâinile, în principal în mâinile bărbaților. Mulțumesc Parlamentului European că a menținut această uh, chestiune pe ordinea zilei și sper că dezbaterea va duce la un acord în reuniunea Consiliului din 7 decembrie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru Schmidt. Ajungem la dezbaterea și are în primul rând cuvântul doamna Le Grip pentru două minute monsieur le président euh, mulțumesc uh, domnule președinte doamnă comisar domnule ministru. Ne regăsim aici, în această seară, în uh, număr uh, redus, din păcate, la doi ani după votul în primă lectură a raportului Kratz-Regner pentru a dezbate din nou subiectul unei mai mari participări a femeilor în instanțele decizionale ale întreprinderilor din Europa. Trebuie să știm uh, exact unde ne aflăm cu lucrările în cadrul Consiliului. Uh, domnule uh, ministru, ne a făcut un duș scoțian, alternând veștile bune cu cele proaste, pentru a conchide că suntem alături de dumneavoastră pe calea spre progres, așa cum uh, ne așteptăm uh, de la Consiliul EFSCO de pe 7 decembrie. Cu spunea și colega mea Maria Gabriel, uh, incontestabil din partea Parlamentului European în acea primă lectură a fost făcut un efort de responsabilitate, a existat un angajament ferm, însoțit de mult pragmatism și însoțit de un anume respect pentru principiul subsidiarității pentru statele membre, Uh, un uh, anume respect pentru dorințele deja înaintate de statele membre. Ne-am asumat uh, răspunderea, am făcut pași semnificativi fără să diluăm esențialul, fără să uităm că e nevoie de o mai mare participare a femeilor în procesul de luare a deciziilor din consiliile de administrație. În Parlament am petrecut ceva ani gândindu-ne că constrângerile sau uh, cotele uh, pot să funcționeze. Pot să spun că în Franța, în 2011, a intrat uh, o, în vigoare o lege care mergea în acest sens și a dat rezultate în ceea ce privește procentul femeilor care se regăsesc acum în um, consiliile de administrație. Deci constrângele funcționează, însă noi am fost uh, respectoși față de diversele abordări ale statelor uh, membre uh, și aș vrea să insist aici spunând că faptul că se pierd practic cunoștințele femeilor, se pierd calitățile lor, abilitățile lor în sistemul de educație. Vorbitoarea a fost întreruptă. Le Grip. Vă mulțumesc, doamna Le Grip. Are acum cuvântul pentru minut și jumătate, doamna Head. Vă mulțumesc, doamna Președinte. Pe data de 14 iulie 2015, președinția luxemburgheză și-a exprimat într-un mod pozitiv uh, vis-a-vis -vis de această directivă Parlamentul European și OCDE consideră că avem nevoie evidentă de această directivă. O egalitate mai mare de gen este sprijinită pe argumente ju- um, juridice și economice. OCDE-ul insistă asupra faptului că societățile comerciale ar avea doar de câștigat dacă ar implica mai mult uh, femeile între factorii de decizie. Deci există argumente întemeiate economice pentru a disipa aceste uh, structuri uh, patriarhale. Până acum, bărbații sunt cei care au avut mai multe șanse și acum trebuie să schimbăm cadrul de reglementare. Mulțumesc, doamna Head. Do- doamna Van Storch. Vă mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul dorește să impună în mod uh, violent uh, cote pentru femei. Uh, nu este un lucru uh, foarte bun. De ce să nu impunem cote și pentru pompieri, de exemplu, sau pentru, pentru alte meserii? De ce nu impunem cote și pentru transexuali, bisexuali sau pentru alte, pentru persoanele care au alte orientări sexuale? Impunerea unor uh, cote reprezintă o intervenție brutală în uh, libertatea de decizie a sectorului uh, privat Cotele nu reprezintă decât o discriminare în temeiul sexului. Este discriminat un grup în defavoarea altui grup, un lucru cu care eu nu sunt deloc de acord. Vă mulțumesc, doamna von Storch. Aș dori să vă întreb dacă acceptați o întrebare din partea doamnei Regner. Vă rog. Cu microfon. Aș dori să vă întreb dacă ați citit acest raport pentru că în raport sunt anumite, anumite procese, procese obiective care ar putea fi uh, urmate pentru a atinge un obiectiv. Nu se spune nimic despre contingente sau despre cote. Obiectivul este de a ajunge la 40% uh, femei reprezentate în uh, rândul administratorilor neexecutivi. Ne Uh, mie mi se pare că este vorba de o discriminare femeilor pentru că sunt angajate pentru că sunt femei. Un lucru cu care eu nu sunt de acord. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Bilbao Barantica, un minut. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, în Europa, șase din zece diplomați sunt femei. Dar 8 din 10 consilieri în întreprinderi sunt uh, bărbați. Este o inegalitate care are costuri și uh, afectează competitivitatea Uniunii. Și este un lucru dificil, foarte ușor de rezolvat. Cotele s-au dovedit că funcționează acolo unde au fost uh, uh, introduse. Există motive bune pentru a utiliza aceste cote. Sunt foarte multe studii după cum uh, Eh, ne-a arătat doamna Fiona Iurta de la OCDE că consiliile de întreprindere echilibrate de gen sunt mai competitive, au un randament mai bun și au rezultate economice mai bune. De aceea funcționează mai bine și duc eh, la o mai bună încredere a clienților și investitorilor. Este un lucru bun pentru economie, strategic și inovator. Așadar, merită să investim în acest lucru. Este un avantaj competitiv și putem să devenim lideri mondiali. Avem nevoie de transparență și echitate în selec- selecția persoanelor în consiliilor de, consiliile de conducere. Mulțumesc președinției luxemburgheze și doamnei comisar pentru interesul și munca în, în, către această inițiativă. Îndemn statele membre să își revizuiască pozițiile negative dacă nu se ajunge la un acord, toate pro- programele de egalitate vor fi doar cuvinte pe hârtie. Vă mulțumesc, are cuvântul doamna Forența acum. Grazie, Presidente. A me dispiace molto. Mulțumesc, domnule președinte. regret faptul că unul dintre colegii noștri a anunțat că nu există nici o problemă în acest domeniu, asta chiar în fața noastră a tuturor. Pe 5 noiembrie n-am reușit să ajungem la niciun uh, rezultat din cauza uh, diferențelor de opinie. Acest lucru se întâmplă peste tot în statele Uniunii Europene. Până la urmă, nu se pune problema de a avea cote pentru femei, ci de a avea o lume mai uh, uh, puțin uh, plină de uh, discriminare. Există diverse niveluri de discriminare îndreptate împotriva femeilor în consiliile de administrație și în consiliile directoare. Ce încercăm noi? E bine să identificăm o strategie prin care putem uh, ajuta femeile să treacă prin acest plafon de sticle pentru a putea uh, ajunge la o lume în care femeile să se bucure de aceleași uh, drepturi și beneficii ca și bărbații. Vă mulțumesc, doamna Forența. Are acum cuvântul pentru un minut, uh, doamna Reintke. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, uh, dragi colegi, dragă doamna comisar, dragă domnule Schmidt. De fapt, lucrurile ar trebui să fie foarte simple. Avem cu toții același obiectiv, egalitatea de șansă între bărbați și femei și din punctul de vedere al reprezentării în Consiliul de Administrație. Vedem că instrumentele existente uh, nu funcționează, aceste acorduri voluntare și uh, cred că toată lumea este de acord că trebuie să ne atingem acest obiectiv. Politica ar putea să fie foarte simplă, însă nu toată lumea recunoaște acest lucru și Guvernul federal german are un rol important din acest punct de, de vedere și aș dori să mă adresez Guvernului federal uh, german. Să nu fiți de acord acum cu această propunere nu ar fi un lucru normal, ci chiar absurd. Doamna uh, uh, Schlesich din Germania aș dori, aș dori să își schimbe părerea și ca astfel încât săptămâna viitoare la Consiliul EPSCO să se ajungă la o majoritate pentru a susține această propunere. Vă mulțumesc, doamna Rain, care cuvântul doamna James. Uh, Contribuția mea la dezbaterea de astăzi uh, ține cont de uh, experiența mea într-un Consiliu de Administrație și diverse poziții non-executive. Această politică a Uniunii Europene nu rezolvă aspectul că nu contează ceea ce știi, ci cine, pe cine știi. Toată lumea recunoaște că uh, există o situație mm, care dezamăgește. Așadar, oricare ar fi regulile, realitatea este alta. Meritul, experiența și calificările nu uh, contează atât de mult. Uh, aceste reguli nu vizează însă meritul, ci um, vizează transparența uh, procesului de selecție. Genul este un criteriu indiferent și prin introducerea cotelor, procesul de selecție este uh, afectat și falsificat. Uh, și nu mi se pare responsabil sau realist să penalizăm companiile în acest sens. Dacă Uniunea Europeană vrea să Um, rezolve această problemă, ar trebui să se uh, îndrepte împotriva um, realității misogine care a dus la, la situația de astăzi. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă James. Acum are cuvântul pentru un minut domnul Bonano. Eu trovo că questo... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această discuție pe care o purtăm acum nu are sens având în vedere următoarea comparație pe care o voi face în legătură cu femeile. În anumite state, din păcate chiar și aici în Europa, există o anumită practică asupra copiilor numită mutilare genitală. Este o practică în statele musulmane, musulmanii au ajuns în Europa, acum se întâmplă asta și în Europa, din motive religioase. Vorbim despre femei în costele de administrație, femei în costele de conducere, însă nu luptă nimeni împotriva uh, acestui uh, gest uh, monstros uh, îndreptat împotriva copiilor. Cum protejăm uh, femeile? Pentru că nu ne interesează decât uh, femeile director, femeile în economie, și așa mai departe. Ce se întâmplă cu acest fenomen uh, îngrozitor uh, al mutilării genitale a femeilor făcute de eh, musulmani. E ceva descustător. Colege Buonanno. Vă mulțumesc, domnule Buonanno. Acceptați o întrebare din partea doamnei Bibau Barandica? Vă rog. În primul lugar, în primul rând, aș dori să vă spun că cu toții am, ne-am exprimat cu respect și v-aș ruga să dați și dumneavoastră dovadă de respect. În al doilea rând, am avut multe dezbatere aici despre inegalitate, discriminare și despre suferința multor femei din lume, inclusiv femeile din alte țări în dezvoltare și am vorbit despre mutilarea genitală. Știu că dumneavoastră nu ați participat la aceste dezbateri, vorbitoarea a fost întreruptă. Frau Kollegin. Stimată doamnă colegă, înțeleg intervenția dumneavoastră, însă regret să trebuiască să vă spun că nu ați adresat o întrebare colegului nostru, care îi dau cuvântul acum. Domnul Bonanu, da, aș dori să subliniez faptul că Sunt cel de-al 22-lea membru în lista uh, activităților și prezenței. Apoi, uh, să ne gândim la ce se întâmplă cu femeile în lume astăzi. Dumneavoastră vorbiți de femei în consiliile de administrație și consiliile directoare. Vă gândiți numai la putere. Nu vă gândiți la ce se întâmplă în lumea aceasta, ce se întâmplă cu femeile. Nu vă interesează decât uh, chestiunile comuniste. Vă mulțumesc, domnule Bonano. Și aș dori să vă aduc aminte că am purtat această uh, dezbatere despre tema amintită de dumneavoastră, la care dumneavoastră nu ați participat. Nu. Doamna Suița. Nu. Are cuvântul doamna Suița. Frau Kollegin Suița hat das Wort. Doamna Șuiță are cuvântul. Jau este gospodin Buonano prechinu o relativ idiličnu raspravu, ali... Îmi cer îmi pare rău că domnul Bonano a întrerupt această dezbatere relativ idilică. M-ar bucura dacă un număr mai mare de bărbați ar participa la asemenea dezbateri. Din păcate, cu cât înaintez în vârstă, cu atât uh, susțin mai mult ideea introducerii unor uh, cote. Societatea noastră nu va fi una uh, echilibrată până când nu vom uh, ajunge la o adevărată paritate, desigur respectându-se anumite proceduri și procese, uh, așa cum s-a menționat uh, deja. După cum a spus domnul Schmidt, Într-adevăr, din anul 2010 au fost înregistrate anumite progrese și aș dori să mulțumesc președinției luxemburgheze pentru că a acordat uh, Uh, o importanța mare a acestei teme. Într-adevăr, am ajuns de la 11%, de la 11 la 22% reprezentarea femeilor în Consiliul de Administrație. Cred că a venit momentul, în cele din urmă, să facem și pasul următor pentru a uh, ajunge la o reprezentare egală a bărbaților și a femeilor. Sper că vom uh, reuși, însă avem nevoie de o reacție și din partea statelor membre și ne așteptăm la o decizie în acest sens luată la Consiliul uh, de luni, pentru că este evident că dacă există cadrul, de, cadrul legislativ necesar, uh, acest lucru uh, duce la progrese. Deci Parlamentul European s-a ocupat de această temă și aș dori să cer și Consiliului să se ocupe în continuare de această temă. În ceea ce privește femeile cu studii uh, superioare, 60% din diplomele universitare sunt obținute de, de femei. Discrepanța este foarte mare și uh, este evident că nu mai putem accepta această situație. În Malta, uh, procentajul este mult mai uh, redus față de restul țărilor europene. Vă mulțumesc, doamna Suița. Are cuvântul domnul, doamna Hannibal acum. Micro. Would like to thank Aș dori să mulțumesc președinției luxemburgheze pentru munca sa pe acest subiect uh, și pentru că au repus acest subiect pe ordinea de zi unde își are locul. După cum au spus mulți antevorbitori, întreprinderile cu mai multe femei în consiliile de conducere au rezultate mai bune decât cele care au mai puține femei, ceea ce mi se pare concludent. Dar mm, suntem foarte departe de paritate și în consecință, bineînțeles că suferim uh, pentru că pierdem uh, o serie de aptitudini și talent. Cu toate că numărul de femei a crescut, nu este suficient în consiliile de administrație. În Regatul Unit, în jur de 25% din consiliile din, din administrație sunt femei și guvernul conservator al Regatului Unit face parte din minoritatea blocantă. Însă menționez uh, acest, acest lucru pentru că asta vizează raportul și trebuie să trecem mai departe. Președintele întrerupe. Vă mulțumesc, doamna Hannibal. Un minut, doamna Jitnanska. Vă mulțumesc. Astăzi nu, nu discutăm dacă este bine să avem mai multe femei în consiliile de administrație la societăților cotate la bursă sau nu, sau, ci din potrivă, cred că ar trebui să sprijinim mai multă uh, diversitate și din punct de vedere al sprijinirii uh, oamenilor care au dizabilități fizice sau care aparțin altor minorități uh, etnice. Această dezbatere este una aprinsă care este purtată de, de mult timp. Eu nu cred că este necesar să sprijinim femeile în acest mod în toate uh, statele. Cred că putem, putem face, putem atinge aceste obiective prin alte modalități. Ar trebui să discutăm mai mult cu uh, bărbații, să sprijinim mai mult uh, împăcarea uh, vieții profesionale cu cea de familie. Vă mulțumesc, doamna Jitnasca. Pe doamna Wikström nu o văd în sală. Dau acum cuvântul doamnei Ayuto. Grazie, președinte. Coleg... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, mișcarea 5 stele se opune cotelor pentru femei. Asta se aplică companiilor listate la bursă și altelor. Credem că participarea generală în cadrul societății ar trebui să se facă pe baza abilităților și competențelor uh, noastre. Credem că putem să obținem asta pe forțe, prin forțe proprii, pe baza meritocrației, prin transparență, uh, bazându-ne pe principii egale pentru toată lumea. Nu cred că este corect uh, să avem o atitudine dirijistă aici. Nu e Uh, necesar ca Parlamentul să ne dicteze cote. Cred că putem să facem noi singuri uh, mai multe. Aș dori să subliniez și că procedura legislativă a fost blocată încă o dată, așa cum s-a întâmplat uh, și cu directiva cu privire la concediul de maternitate. Până la urmă, Parlamentul trebuie să forțeze Consiliul să ia niște decizii. Deciziile trebuie să vină la timp, așa cum trebuia să se întâmple și în celălalt dosar, ca și aici. Vă mulțumesc, doamna Iuto. Are acum cuvântul pentru un minut, doamna Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru Schmidt, doamna comisar. Societățile comerciale cotate la bursa de la DAX deja de anul viitor trebuie să aibă 30%, 30% din, din membrii Consiliilor de Administrație femei și nu, aceste societăți nu sunt îndepărtate de acest procent, în acest moment uh, existând un procent de 26%. Acum discutăm despre punerea în aplicare a unei directive care uh, prevede sporirea uh, prezenței femeilor în aceste consilii de administrație cu 40, la 40%. Mie mi se pare o uh, propunere problematică pentru că depășește competențele Uniunii Europene. Ar trebui și astfel să încalcă principiul subsidiarității. Diversitatea de gen are într-adevăr un efect pozitiv asupra societăților comerciale. În Germania am văzut că acest lucru este, este adevărat. Vorbitoarea este întrerupă. Vă mulțumesc, doamnă Capel. Es spricht nun für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Are acum cuvântul pentru minute și jumătate, doamna Șoidrova. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, mă tem că Uniunea Europeană trebuie să se confrunte acum, în special cu probleme de securitate. Însă, da, într-adevăr, egalitatea de gen contează și este bine că tratăm și asemenea probleme. Guvernul ceh a decis astăzi să se alăture statelor care au o abordare pozitivă și a declarat clar că este în favoarea introducerii unei reprezentări echilibrate a femeilor și bărbaților în consiliile de administrație. Vrem ca femeile să fie bine reprezentate și în marile întreprinderi. În Republica Ceh avem șase întreprinderi care scad sub uh, incidența acestui, acestei propuneri, însă nu am utilizat toate mijloacele pe care le avem la dispoziție și nu îmi place că începem cu companiile private, ar trebui să începem cu instituțiile publice, organismele guvernamentale și regionale. Acolo statele membre pot acționa direct și companiile private trebuie să vadă că este în interesul lor să aibă mai multe femei în consiliile de administrație. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Nicolas Schmidt, președinției uh, luxemburgheze, precum și doamnei comisar Bulci, pentru efortul și energia alocate uh, egalității între femei și bărbați. Am vorbit despre 21% în medie participarea femeilor în consiliile de administrație uh, ale întreprinderilor europene. Dintre acești 21%, din păcate trebuie să spunem, cum a spus și doamna Legrip, Anumite state ajung până la 30%, iar altele la 2,5%. Vedem că atunci când există proceduri legislative, când există legi care vizează această egalitate, e bine, lucrurile funcționează. Asta înseamnă așadar că există discriminări acolo unde nu există legi, că există discriminare, inegalități și lipsa unei voințe de a avea uh, femei în consiliile de administrație. Și vreau să pun o singură întrebare. Comisia și-a făcut treaba Parlamentul. Ne-am dorit să existe un demers uh, constrângător. Însă aș vrea să știu care sunt argumentele statelor membre care se opun pentru a putea discuta cu aceste state, pentru a putea dialoga, pentru a găsi soluții. Până la urmă, asta este ideea, să găsim soluții. Vorbitarea este întreruptă. Vă mulțumesc, doamna Arena. Are acum cuvântul pentru mine, doamna Gerling. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții suntem de acord că femeile nu sunt suficient de bine reprezentate atât la nivelul conducerii cât și în consiliile de administrație în Uniunea Europeană. Există diferențe între statele membre și lucrurile se îmbunătățesc, trebuie să recunoaștem acest lucru. Eu cred că o femeie poate face o treabă foarte bună, însă nu-mi plac cotele în același timp, pentru că este, este ceva care nu-mi place. Eu cred uh, de asemenea în principiul uh, subsidiarității. Și obiectivul urmărit de mine și de guvernul uh, Regatului Unit se bazează pe subsidiaritate, însă este o decizie care trebuie să fie luată de statele membre. Nu mă așteptam ca poziția adoptată de Consiliu să, să conțină lucruri care să mi se pare interesante și m-am bucurat să citesc punctul 4 din, uh, din aceste concluzii și aș dori să mulțumesc pentru acest uh, punct 4 Luxemburgului. Mulțumesc, doamna Garling. Are acum cuvântul doamna Kozlovska Raieviț pentru un minut panie przewodniczący panie ministrze szanowni państwo! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru. Am vorbit deja de, am discutat de mai multe ori despre această directivă în Parlament și discutăm din nou pentru că multe organizații uh, țin la tratamentul egal Estonia, Germania, Olanda, Suedia și alte state blochează însă această decizie și vreau să vă atrag atenția că motivele pen, pentru această minoritate blocantă sunt diferite. Germania, Danemarca, Suedia sunt uh, state care tratează deja problema uh, și cheltuiesc mulți bani în acest sens Însă mai sunt și state care nu își doresc să existe egalitate și care au foarte puține femei în consiliile de administrație și nu vor să schimbe situația. Așadar, cred că trebuie să negociem diferit cu aceste două categorii diferite de state, cele care vor să atingă la obiectivul directivei și cele care nu vor. Așadar, poate trebuie să ne gândim la metode alternative de a ajunge la acest obiectiv în acest fel putem să atingem obiectivul nostru uh, și anume ca femeile să, depăș- să poate să depășească acest plafon de sticlă și pentru a, ca să poate să participe pe deplin uh, la activitatea de afaceri. Vă mulțumesc. Un minut, doamna Moody. Thank you, President. And... Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, pentru eforturile făcute de președinția luxemburgheză. Este uimitor să vedem că în anul 2015 încă mai trebuie să luptăm uh, din greu pentru egalitatea de gen. Alături de mulți dintre colegii mei de azi, de aici, aș dori să vă întreb uh, cum anume putem face progrese în ceea ce privește această directivă. Trebuie să înțelegem că trebuie să luăm măsuri chiar acum. Am fost foarte frustrație de decizia de a uh, readapta la începutul acestui an directiva cu privire la concediu de maternitate. Această directivă legată de uh, drepturile femeilor uh, nu presupune doar uh, posturile de director, ci um, încearcă să schimbe o anumită cultură la nivelul companiilor. Dacă femeile se află la conducere, ele pot influența nu doar conducerea companiilor, ci și celelalte niveluri ale ierarhiei. Și asta ar asigura un mai bun viitor pentru noi toți. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Moody. Are acum cuvântul pentru un minut doamna Tomasici. Femeile sunt însă reprezent, eh, prea puțin reprezentate ale societăților eh, comerciale europene, deși am dezbătut această problemă de mai multe ori în Parlamentul European. Cu, tot, cu toții suntem de acord că posturile de conducere din eh, societăți comerciale trebuie să fie ocupate în mod egal de bărbați și femei, pentru că femeile pot învăța la fel de bine, lucrează la fel de mult și au aceleași capacități de lider ca alții. Femeile ar trebui, femeile ar trebui să poată juca un uh, rol eg- pe picior de egalitate în domeniul afacerilor. Fiecare femeie care și-a câștigat locul într-un consiliu de administrație a unei societăți comerciale pe baza meritelor uh, sale, face un serviciu foarte mare tuturor pentru că uh, contribuie la modificarea mediului de afaceri în Europa și ar trebui să pedepsim orice formă de discriminare pozitivă sau negativă. Vă mulțumesc, doamna Tomașici. Are acum cuvântul doamna Petir, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În 400 dintre cele mai mari companii croate, procentul este, femeilor este de 15% și 21% în consiliile de supraveghere. Nu am avut, reușit să avem rezultate foarte bune. Trebuie să facilităm accesul uh, femeilor la aceste nivele și să rezolvăm Uh, problema subreprezentării. Cotele pot să susțină participarea și să deschidă noi oportunități pentru femei care altfel nu ar exista. Nimeni nu se așteaptă ca femeile să ajungă într-o anumită poziție doar în virtutea faptului de a fi femei. Aceste posturi trebuie să ajungă doar celor care uh, dețin aceste aptitudini Uh, și care nu au avut acces la aceste poziții doar pentru că erau femei în trecut. Trebuie să deschidem această posibilitate pentru femei și trebuie să insistăm asupra implementării acestui model uh, fără să um, aducem atingere subsidiarității și să nu obligăm eh, sectorul privat la lucruri care nu sunt eh, îndeplinite de către sectorul public. Vă mulțumesc. Urmează un minut, doamna Steinhock. Din anul 2010, femeile sunt tot mai bine reprezentate în Consiliul de Administrație, în a societăților comerciale din Europa, chiar dacă într-un ritm foarte eh, redus. Comisia a propus uh, o procedură europeană transparentă privind ocuparea posturilor din, din Consiliul de Administrație, astfel încât uh, până în 2020 40% din membrii unui Consiliu de Administrație să fie femei. Parlamentul a fost de acord cu această propunere deja din anul 2013, în moment din care așteptăm să se întâmple ceva și în Consiliu. Acordurile voluntare nu aduc nimic, pentru că vedem că uh, în statele în care există dispoziții obligatorii, acolo lucrurile au început să se miște. În uh, Germania există tocmai o asemenea prevedere legală și acolo situația s-a îmbunătățit și sunt de acord cu colega noastră, Maria Arena. Trebuie să discutăm cu statele care nu sunt de acord, tocmai pentru a ajunge la o bază comună pentru toți europenii. Vă mulțumesc, doamna Steinruck. Acum are cuvântul uh, pentru un minut doamna Comodini Cacia. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să vă spun ce se întâmplă în uh, Malta. Situația practic arată că statele membre nu sunt uh, gata să poarte această discuție. De fapt, numărul femeilor în poziții de conducere chiar a scăzut. De ce ne luptăm pentru egalitatea de gen? Până și Consiliul a recunoscut că acest element este unul cheie pentru prosperitate. Propunerea noastră se leagă doar de structurile comerciale ale companiilor și de pozițiile neexecutive, însă totuși se pare că nu beneficiază de sprijinul statelor membre. Se pare că și în Consiliul statele membre nu sunt gata să poartă această discuție legată de egalitatea de gen. Statele membre nu văd oportunitatea de a investi în educație, nu văd ce se poate întâmpla cu aspirațiile uh, femeilor. Nimeni nu poate folosi asta scuza că nu există femei suficient calificate, nici nu se poate uh, folosi scuza că uh, societatea nu dorește acest lucru. Chiar și în Malta, numărul femeilor din Parlament a sporit, la fel și în guvern. Trebuie oferite șanse egale uh, femeilor ca și bărbaților. Măsurile neobligatorii s-au dovedit a fi uh, nesuficiente. Noi, insuficiente. Noi nu dorim să creăm birocrație suplimentară, însă vrem să ne asigurăm că uh, această responsabilitate socială este luată în serios. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Comodini Cachia. Are acum cuvântul pentru un minut, doamna Iungherius. Dank u, voorzitter. Volgens het Wereld Economisch Forum Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Conform forum, Forumului Economic Mondial, se va ajunge la egalitate de gen în anul 2095. Mi se pare puțin cam îndepărtată această dată și nu îmi doresc să aștept până atunci. Unele state membre, cum ar fi Franța și Germania, deja au introdus măsuri și uh, beneficiază în urma acestor măsuri, însă nu același lucru poate fi spus despre țările de jos, unde ideea nu a fost înțeleasă și se irosește pur și simplu talentul potențial al multor femei care sunt respinse atunci când uh, vor să candideze la uh, posturi de vârf. Sper că se va rezolva blocajul din Consiliu pentru că avem nevoie de un compromis rapid. Nu am mai rămas foarte mult timp din președinția luxemburgheză. Mulțumim, doamna Ioncherius. Un minut, domnul Seinfeld. Dziękuję, panie przewodniczący. Rozmawiamy dzisiaj na bardzo poważny temat, ale... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm un uh, subiect serios și delicat în același timp. Nu mai există niciun motiv pentru ca astăzi, în secolul 21, să nu mai există egalitate de șansă între bărbați și femei. Și este o situație deosebit de importantă și relevantă în uh, funcția publică, acolo unde uh, societățile sunt reprezentate de aleși publici. Însă nu, această problemă nu se limitează doar la sectorul uh, public, dar și la cel privat. Nu ar trebui să uităm că este vorba de activități uh, economice cu libertatea de a desfășura aceste activități uh, economice. Um, avem de-a face cu dreptul la proprietate privată garantat și, în plus, mai există și autonomia statelor membre care au dreptul de a-și hotărâ uh, propriul cadru legislativ, uh, conform uh, necesității ca principiul subsidiarității să fie respectat de legislația europeană. Deci înțeleg că există această problemă a Consiliului de Administrație a Societăților Comerciale, că durează foarte mult și mă aștept când vom reveni asupra acestei dezbatere, pentru că cred că trebuie să schimbăm nu legislația, ci mentalitatea. Vă mulțumesc, domnule Seinfeld, dar acum cuvântul pentru un minut, doamna Neuchel. Domnilor și domnilor, astăzi discutăm dacă avem nevoie de o cotă sau nu. Eu spun uh, foarte clar că există o cotă deja de decenii. Există de decenii o cotă pentru bărbați. Ajunge să fii bărbat pentru a ocupa anumite posturi și noi, femeile, ne gândim dacă avem calificări suficient de bune. Și repet acest lucru. Deja de decenii există o cotă pentru bărbați. În uh, Malta 97,5%, media europeană este undeva la 80% și aș dori să spun foarte clar, din nou, este dreptul nostru al uh, femeilor și nu este o nerușinare să cerem 40%. Uh, dacă am cere 50, 60, 70%, am putea discuta dacă este o cerere prea mare. Nu, cerem doar ceea ce ne revine um, și vă aduc aminte, um, această cotă pentru bărbați există deja de decenii. Vă mulțumesc, doamna Neuchel. Am ajuns la procedura intervențiilor spontane. O să dau cuvântul tuturor uh, celor care doresc. Uh, prima este doamna Șulin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Între sexe este un principiu important al societăților moderne. O participare egală a femeilor și bărbaților în, la viața publică este importantă. Dincolo de participarea femeilor la viața publică, ele trebuie să participe și la viața economică. Și aș dori să salut această inițiativă, această dorință ca în Consiliu să se ajungă la o poziție comună vis-a-vis -vis de propunerea de directivă a Comisiei, prin care se cere uh, o reprezentare de 40% pentru femei în con- consiliile de administrație a societăților comerciale listate la bursă. Foarte multe studii ne demonstrează că societățile comerciale care au consilii de administrație mai, echil- mai echilibrate au rezultate economice mult mai bune. Vă mulțumesc, doamna Șulin. Are cuvântul acum domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte din 2012 data, datează această propunere de directivă ca 40% din pozițiile non-executive să aparțină femeilor pentru a îmbunătăți participarea femeilor la aceste consilii de, la companiile cotate pe bursă. Se pare că presiunea legislativă a dus la influențe uh, de vreme ce vedem că în 2015 a crescut procentul um, al femeilor în consilii uh, comparativ cu 2010 la companiile cotate pe bursă. Însă, în majoritatea statelor europene, procentele sunt scăzute, cu excepția Franței, Germaniei și Finlandei, unde procentele depășesc 35%. Femeile se confruntă cu mai multe probleme decât alte grupuri economice, și uh, apar mai puține locuri de muncă pentru femei în toate sectoarele, nu doar în companiile cotate la bursă. Urmează domnul Iacovcic. Prezident, ne dau un putu. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem pe drumul cel bun. Însă obiectivul nostru încă e departe. Când uh, eram mai tânăr, am fost uh, puțin surprins de faptul că e nevoie de cote, însă după 25 de ani petrecuți în politică, sunt uh, convins că aceasta este singura cale dacă ne dorim egalitate de gen. A trebuit să ne întrebăm uh, cum anume ar arăta acest Parlament dacă n-am avea cote. Și asta mai ales atunci când uh, Uh, vorbim uh, și de autoritățile locale și uh, regionale. Am fost surprins de faptul că s-a adus în discuție cota pentru bărbați. A trebuit să fim foarte sinceri în uh, discuție, însă astfel de declarații, cred eu, nu sunt constructive. Mulțumesc. Danke, colegii. Vă mulțumesc, domnule Iacovcici. acum cuvântul domnul Etheridge domnule președinte. 40% o regulă uh, obligatorie impusă de Comisia Europeană în Europa din punctul de vedere al reprezentării femeilor. Mie mi se pare că este o intervenție brutală pe piețele libere de, din partea statelor. Fără piețe libere nu avem cetățeni liberi. Cred că trebuie să asigurăm o egalitate de oportunități, nu egalitate de rezultate. Este cel mai important lucru. Este foarte important ca politicienii și autoritățile de stat să nu o ia pe această cale de a pune capăt libertăților doar pentru a ne putea rezultate, lăuda cu anumite rezultate. Libertatea de oportunități ar trebui să fie uh, singura care să fie importantă într-o societate cu adevărat liberă. Mulțumesc, domnule Etheridge. Are cuvântul acum domnul Polciac. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Este vorba aici de o intervenție pe piața liberă eu cred că Dumnezeu sau soarta sau cineva decide care este proporția față în societate și această proporție este 51% femei, 49% bărbați. Aceasta este proporția naturală. Nu mă opun obiectivului de reprezentare de 40% a femeilor. Eu cred că cu cât mai curând uh, ajungem la egalitate totală, cu atât mai bine. Eu cred că uh, piața liberă este factorul decisiv, însă trebuie să uh, ne uităm și în propria ogradă. Nici măcar comisia nu îndeplinește cota de 40%. Arătați-mi unde se ajunge la reprezentare în uh, sectorul privat și apropiată de 40%. Deci, haideți să facem ordine în propria noastră o gradă înainte să încercăm să rezolvăm problemele altora. Mulțumesc, domnule Polciac. În încheierea intervențiilor spontane, doamna Wikstrop. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întreaga mea viață am apărat drepturile femeilor și am lucrat întotdeauna în, în uh, medii, în domenii dominate de bărbați, un lucru valabil și pentru Parlamentul European. Însă nu cred că directiva propusă de comisie poate uh, garanta o egalitate de șanse. Eu sunt, uh, am o atitudine liberală, sunt o liberală și din această perspectivă consider că trebuie să protejăm și dreptul uh, la proprietate. Mie mi se pare că cu această propunere ne dorim să atingem uh, rezultatele uh, greșite. Cred că avem nevoie de o, uh, o mai bună sprijinire a familiilor în toate statele membre. În acest moment, foarte multe femei trebuie să renunțe la cariera profesională pentru a deveni casnice este un lucru pe care Uniunea Europeană nu, nu și-l poate permite să avem casnice super bine pregătite cu studii superioare. Mulțumesc, doamna Wikström. Am spus că pot să dau cuvântul tuturor celor care îmi semnalizaseră dorința de a interveni, uh, însă nu și celor care mi-au spus după aceea că doresc să ia cuvântul. Dau cuvântul acum domnului Schmidt în numele Consiliului. Zidane, Domnule Doamne președinte, doamnelor și domnilor deputați, în urmă cu aproape 60 de ani în tratatul Uniunii Europene, unii bărbați care nu erau foarte avansați în domeniul egalității, egalității au înscris principiul egalității salariilor între bărbați și femei surprinzător, pentru că în momentul respectiv diferența între salariile femeilor și bărbaților era enormă. Enormă. Astăzi constatăm în continuare că la 60 de ani după redactarea tratatului de la Roma, că rămâne o diferență între salarizarea bărbaților și femeilor Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi scris acest lucru în tratatul de la Roma. Eu mă îndoiesc că am fi acolo unde ne aflăm astăzi, chiar dacă situația de astăzi este nesatisfăcătoare în mare parte. Așadar, eu cred că ceea ce se propune nu este un lucru de dorit, pentru că, bineînțeles, ceea ce ne dorim este egalitatea reală, să nu există nicio dezbatere despre promovarea femeilor, pentru că situația ar fi una normală să existe 50% uh, bărbați, 50% femei, însă realitatea, după cum știți, este cu totul alta. Așadar, acum avem nevoie de un instrument pentru a ca să nu mai trebuiască să așteptăm încă 70 de ani pentru a ajunge la egalitate, după cum a spus cineva. Eu nu am pledat pentru răbdare. Uh, ar trebui, am spus că ar trebui să avem prea multă răbdare ca să așteptăm până atunci. Pozițiile Consiliului nu sunt foarte diferite de către unele dintre pozițiile de aici se vorbește despre subsidiaritate, despre faptul că nu suntem de acord că, avem, că este vorba de un instrument obligatoriu, că piața liberă va ajunge la un echilibru. Deci, varietatea opiniilor din Consiliu reflectă varietatea pozițiilor exprim, exprimate aici. Eu vă garantez că președinția luxemburgheză va face totul și chiar mai mult pentru a avea o majoritate calificată. Însă majoritatea calificată este majoritatea calificată. Bineînțeles că vom lucra către o asemenea majoritate, însă nu pot să vă dau o garanție fermă. Vă mulțumesc. Ministru. Vă mulțumesc, domnule ministru Schmidt. Uh, nu este o idee, nu este un lucru foarte bun dacă promit